să ceară extradarea și a acelui jurnalist uh, european. Da? Sau pur și simplu îl va răpi, dacă dorește. Și atunci ce vom spune? Că probabil că au fost extradat sau răpit pentru că a încălcat uh, nu știu ce normă iraniană. Deci haideți să nu ne jucăm de Aponțiu și Pilat, când e în joc uh, libertatea de informare și când denunțătorii de integritate sunt uh, uh, crucificați. Mulțumesc că acceptați un cartonaș albastru uh, din partea doamnei Gomes. Uh, uh, Sunt coleg, de acord cu colegul Coluglu. Este un, noi suntem un organism politic și putem să facem o evaluare politică și asta facem. Spunem că nu trebuie să se facă extrădarea către SUA, dar pe de altă parte ne așteptăm ca instanțele din Marea Britanie care sperăm că va rămâne în Uniunea Europeană sunt uh, obligate de Parlamentul European și de Carta Drepturilor Fundamentale, de tratate, deci pe baza uh, unui, unor temeiuri juridice și nu unor temeiuri politic, se așteaptă o rezoluție din partea noastră pentru a împiedica uh, extradarea către o țară care are în continuare pedepsa capitală. Sunteți de acord, domnule Coluglu? Sunt de acord în totalitate, trebuie să dăm o declarație. Am dat declarații peste declarații și peste declarații despre de Venezuela, Turcia, despre orice. Și dumneavoastră vorbiți despre procedurile juridice care sunt procedurile juridice, în, se respectă în situația altor țări, facem intervenții, dăm declarații și acum de ce să nu le dăm? pentru că e vorba de o instanță britanică, pentru că guvernul britanic este în găleată din cauza Brexitului și guvernul, guvernul încearcă să scape cu succes în cazul Assange, nu e corect trebuie, sunteți politician și trebuie să aveți o poziție, sunteți împotriva extrădării sau nu. Mulțumesc. Thank you very much. You were called. You have the right to answer. Puteți răspunde, vă rog. Doamnă președinte, mă bucur că îmi dați ocazia să răspund la această întrebare. Este vorba de o problemă juridică. Și punct. Este vorba de o problemă juridică. Dacă dumneavoastră sunteți un avocat al interferenței și ingerenței politicienilor în procesele juridice, aceasta este o poziție de înțeles și legitimă dar nu este una pe care eu o împărtășesc uh, din întâmplare. Însă acesta este dreptul dumneavoastră. Puteți să vă argumentați poziția, dar este contrară um, felului în care funcționează instituțiile democratice și democrația occidentală. Separarea puterilor uh, în stat uh, este un principiu fundamental în democrație. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Miranda, acum pentru vers timp de un minut. Pot să mai pun o întrebare? Colegului, da? Da, haideți, vă mai dau un minut, vă rog. Aș dori să vă întreb uh, un lucru, stimat uh, coleg. Ce facem cu procesele din Turcia? Are dreptate Turcia când spune că e o acțiune juridică și că legală și trebuie respectate procedurile legate, procedurile legale din Turcia și nu trebuie să interfer, interferăm. Foarte multe, de ce sunt atât de multe procese care sunt uh, în mod evident uh, gestionate de stat în Turcia? O să lăsăm aceasta ca întrebare retorică. Mai doriți să răspundeți la aceasta? Da, doriți? O să răspund în câteva secunde. Ceea ce spun colegii aici este că guvernul britanic interferează cu procesul uh, juridic din Anglia. Asta este ceea ce vreți dumneavoastră să spuneți. Ceea ce spuneți cu Turcia este că se încearcă uh, interferarea și sunt de acord aici cu criticile noastre față de Turcia atunci în cazul în care aceste uh, mecanisme nu funcționează. Eu sunt de acord că Turcia nu trebuie să ajungă niciodată membru al UE, uh, indiferent dacă noi vom mai fi membru al UE sau nu. Mulțumesc, am auzit ambele păreri, dragi colegi, puteți după aceea să aprofundați subiectul mai târziu, dar haideți să dăm uh, colegei noastre Miranda de la Verzi cuvântul acum. Mulțumesc pentru că ați așteptat, vă rog. M-am întâlnit la Ecuador, la Londra, cu Julian Assange, nu pentru că a fost arestat, ci vreau să denunț în faptul că i-a fost încălcat dreptul la azil. Dreptul la azil înseamnă protecția față de pedepsa capitală. Azilul care a fost acordat de Ecuador a fost nu numai ca să-l salveze de scaunul electric, ci să-l protejeze de închisoare ca să exercite dreptul la libertatea presei într-o țară în care n-avea un proces curs E vorba de principiul de azil care a fost încălcat, care protejează integralitatea drepturilor azilantului, care se aștepta la uh, pedepsa capitală sau la 10 de ani de închisoare într-o închisoare americană pentru că a publicat uh, încălcări ale drepturilor omului. E vorba de garanții pe care nu le oferă Statele Unite privind neaplicarea pedepsei cu moartea pentru că tot ce a spus uh, Ecuadorul și britanicii și se referă la neextradare în cazul pedepsei cu moartea, nu reprezintă nici garanție, nici angajament de a nu-l extrada pe Julian Assange în Statele Unite. Marea Britanică, în Britanie nu a oferit nicio garanție și noi am arătat în Parlament că, de fapt, aici, între cele trei state, s-a coordonat extradarea lui Assange. Este vorba, de fapt, de un atac la libertatea preței. Assange nu trebuie extradat. Dacă el este extradat, dat, orice eh, jurnalist este în pericol. În pericol pentru că denunță abuzul de putere, corupția și celelalte. Mulțumesc! Mulțumesc și următorul vorbitor este deja în cadrul eh, procedurii Cash DI. Doamna nu aveți un minut la dispoziție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, dragi colegi, am eh, votat azi o directivă care este foarte importantă și anume uh, are, legat, uh, are legătură cu percepția asupra interesului public. În același context, consider că este foarte important ca toate scandalurile de amplare care au devenit uh, cunoscute din 2014 uh, încoace, LuxLeaks, Panama Papers și așa mai departe, toate acestea au fost posibile doar pentru că au existat oameni uh, pe care îi numim denunțători de integritate, care au avut curajul să iasă înainte. Eu cred că Julian Assange este un erou. Situația de față este una foarte, foarte serioasă și este foarte important ca acest avertizor de integritate sau denunțător sau cum îi numim să fie protejați. La fel și Julian Assange Știm care este președintele actual al Statelor Unite și trebuie ca uh, acest om să nu fie uh, deservit justiției uh, comandate de acest om. Doamna Iurova, în încheierea dezbatere, vă rog, aveți cuvântul. Doamne președinte, stimați deputați, vă mulțumesc pentru această discuție. Aș dori să mai spun încă o dată că noi ne bazăm pe independența și profesionalismul uh, curților din uh, Regatul Unit și suntem convinși și sunt convinsă că drepturile fundamentale și dreptul la un proces uh, echitabil va fi respectat în decizia curții. Vă mulțumesc foarte mult! Da- Mulțumim și noi și în numele Consiliului doamna Ciot. Doamnă președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor deputați, în încheierea dezbaterii vreau să vă mulțumesc pentru faptul că am putut uh, discuta cu dumneavoastră acest dosar sensibil. Vom urmări cu interes uh, evoluția în cazul Assange și vă mulțumesc încă o dată pentru toată atenția. Nagyon köszönjük! Mulțumim și noi foarte mult, am încheiat uh, dezbaterea și am ajuns la sfârșitul ordinei noastre de zi. Ședința va fi realizată mâine dimineața la ora 8.30 până la 14.30 și apoi continuată între 15.24. Ordinea de zi a fost pusă la dispoziție pe site-ul Parlamentului. Suspendăm ședința de azi și vă doresc tuturor o dihnă plăcută, noapte bună, la revedere!